Procesul verbal al acestui verbal vă va fi pus, al acestei sesiuni vă va fi pus la dispoziție în timp util ai, și va fi transmis tuturor persoanelor și instituțiilor